Good morning, friends. Bună dimineața, dragi colegi. Vom începe cu sesiunea de vot de îndată. Sper că aveți cartelele de vot la dumneavoastră, astfel încât să puteți apăsa butonul necesar. Haideți să începem cu votul. O întrebare cu răspuns oral adresată Comisiei din partea domnului Handel este un vot prin apel nominal referitor la mobilizarea fondului de ajustare la globalizare și Nokia din Finlanda. S-a deschis votul. Vote is still open, but now... Votul e în continuare deschis. Acum s-a închis. Există o persoană în plus de la PPE și o persoană în plus de la S și D. Acum e în regulă. De la S și D e în continuare o persoană în plus. Acum e în regulă. Patruzeci de voturi pentru, patru împotrivă. I don't think we can do that. It doesn't matter for this one. Eh, Dlabajova. Madame Doamna îmi cer scuze, nu am cartela de vot la mine, dar mă aflu aici. Îmi cer scuze. Se pare că sunt mai mulți dintre dumneavoastră care nu au cartela de vot la dumneavoastră, dar rezultatul e, după cum puteți vedea, 43 pentru, 4 împotrivă. Putem uh, continua, putem trece la următorul uh, punct de pe ordinea de zi, întrebare cu răspuns oral referitor la cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Începem cu compromisul. Cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Înseamnă că amendamentul 1, 2 și 3 sunt caduce. Amendul 4 Amendamentul 4 trebuie pus la vot. Cine pentru? Împotrivă, abține respins. Următoarele sunt duce până la amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că trebuie să verificăm. 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Cu 26 de voturi împotriva. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. înseamnă că e caduc. E complicat. Mai există alte persoane care nu a cartela de vot? Paloma era pentru și doamna Zlavaeva era împotrivă. Înseamnă că Rezultatul rămâne același, respins, așadar. Trecem la amendamentul 17 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm. S-a închis votul. Respins. Votăm asupra întrebării orale astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat 47 de voturi pentru, 3 abțineri. Îi mulțumesc Raportorului nu se află în sală, dar cred că îi puteți să transmită mesajul. Trecem la cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții, moțiunea pentru rezoluție și compromis B pentru, împotrivă, abținerii adoptat, Favor. Those Amendamentul 52 pentru, împotriva abțineri, adoptat. We check amendment 52. Verificăm amendamentul 52. Votul este închis. Este respins. Regret. 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm amendamentul 62. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri este respins. Amendamentul 74. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 75. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic amendamentul 75. Votul este deschis. Este respins un vot împotrivă. Amendamentul 76 pentru, împotriva, abțineri. Adoptat 77 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 78 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 79 pentru, împotriva, abțineri respins. Verificăm amendamentul 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu aș spune adoptat. Verificăm amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 29 de voturi pentru. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm amendamentul 84 pentru. S-a deschis votul. 84. S-a deschis votul, s-a închis votul, respins. 85 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 86 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 87 pentru, împotriva abținerii, adoptat. Compromis E pentru, împotriva abținerii adoptat. 93 pentru împotriva abținerii adoptat. 94 pentru împotriva abțineri, eu aș spune adoptat. 95 pentru împotriva abținerii adoptat. 96 pentru împotriva abținerii adoptat. 97 pentru, împotriva abținerii adoptat. 98 pentru, împotriva abținerii adoptat. 99 pentru, împotriva. Verificăm. Verificăm amendamentul 99. S-a deschis votul. And the vote is now closed. Yes, and it's carried. Uh, amendment 100. Adoptat. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis F. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 110 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 111 pentru, împotrivă Cred că trebuie să verificăm. Verificăm 111. Poate e clar, dar haideți să fim siguri. S-a închis votul. Vă mulțumesc. M-ați derutat un pic. Era... Am crezut că greșisem. Compromis G. Pentru. Împotriva abținerea adoptată. 117 pentru, împotriva, abțineri, respins. 118 pentru, împotriva, abțineri, respins. 119 pentru, împotriva, abțineri, respins. 120 pentru, împotriva, abținere adoptat. 121 pentru, împotriva abțineri respins, 122 pentru împotriva abținerii adoptat, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri respins, amendamentul 2 pentru împotriva abțineri adoptat, 3 pentru împotriva abținerii respins, amendamentul 4 pentru Împotriva abțineri adoptat, 5 pentru împotriva abținerii adoptat, 6 pentru împotriva abținerii adoptat, 7 pentru împotriva abținerii adoptat, 8 pentru împotriva abținerii. Verificăm amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri, respins. 11 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 12 pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. And the vote is now closed. And it is S-a închis votul. Respins. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri. Adoptat. 14 pentru, împotriva abțineri abțineri. Verificăm amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cu un vot diferență. 15 pentru, împotriva, abțineri respins. 16 pentru, împotriva, obținerea adoptat. 17 e caduc, 18 pentru, e caduc de asemenea. Acum votăm amendamentul 18, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis A, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22. Nu. Trecem la 27. Pentru. Împotrivă, țineți respins. Am votat. Trebuie să mai votăm încă o dată, pentru că 27 și 28 sunt identice. Votăm, le luăm împreună, așadar, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Amendamentul 29, s-a deschis votul. S-a închis votul, adoptat cu 31 de voturi. 30 e caduc, trecem la 31 pentru împotriva tineri. adoptat, 32 pentru împotriva abținerii respins, 33 pentru împotriva abținerii respins, 34 pentru împotriva abținerii respins, 35 pentru împotriva abținerii adoptat, 36 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40 pentru, împotriva abținerii adoptat, 41 pentru, împotriva abținerii adoptat. 42 pentru, împotriva abținerii adoptat. 43 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. 44 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 45 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Votăm asupra proiectului de moțiune de rezoluție, așa cum a fost modificat. S-a deschis votul. Votul e electronic, firește. S-a Încheiat votul. Iar rezultatul 50 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Și îi transmitem toate cele bune domnului Handel. Then we'll go to, um... Trecem acum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 lista de vot sunt referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortițanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională. Este un proiect de aviz. Începem cu amendamentul 109. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri este respins. 110. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 111. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 113. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 114. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 115. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 116. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 117. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 118. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 119. Este șters. A fost eliminat. Nu, îl votăm. Cine este pentru 119? Cine este împotrivă? Abțineri? Este respins. Amendamentul 120. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 122. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 121. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 123. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 125. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 126. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 127. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 128. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, respins. 129 pentru. Trebuie să verificăm, de fapt, 128. Votul este deschis. 128. Închidem votul. Este respins. Diferență de un vot. Mulțumesc. 129. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 130. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 131. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 132. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 133. Pentru. Împotrivă. Aș spune că este respins. Verificăm electronic 133. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins, într-adevăr. Amendamentul 134 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 136 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 137. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic amendamentul 137. Deschidem votul. Votul este închis. Prea multe persoane au votat de la PPE. O persoană în plus. Acum E bine, putem vedea că este respins. Amendamentul 138. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 139 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 140 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 141 și 142 devin caduce. Amendamentul 143 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri este respins. Amendamentul 16 devine... Nu? Votăm amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Votul este deschis. Închidem votul. 35 de voturi pentru. Amendamentul 144. Votul este... Cine este pentru? Votăm așadar amendamentul 144. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri este respins. Amendamentul 145 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 146 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 147, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm 147. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 148 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149 devine caduc. Compromisul H Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Trebuie să verificăm uh, electronic compromisul H. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Votăm amendamentul 150 pentru, împotrivă, Abțineri? Eu aș spune că este respins. Amendamentul 18 și amendamentul 151. Votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic cele două amendamente. 18 și 151. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 153 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 153. Prin vot electronic, votul este deschis. Închidem votul. Este respins. 154. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 155. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 156. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 157 pentru, împotrivă, abțineri. Este respins, cred. Amendamentul 158. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 159. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm prin vot electronic 159. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. O 160. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 161. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri respins. 163 pentru, împotrivă, abțineri respins. 165 pentru, împotrivă, abțineri respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul I. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. We go directly to compromise. Trecem deja la compromisul J. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 133. Cine este pentru? 73. 173. Cine este pentru? împotrivă, abțineri să respinge. 174 pentru, împotrivă, abțineri respins. 175 cine este pentru, împotrivă, abțineri respins. 176 pentru, împotrivă, abțineri respins. 177 pentru, împotrivă, abțineri respins. 178 și 179. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic cele două amendamente, 178-179. Votul este deschis. Votul este închis. Sunt respinse. 180, și 180. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 180. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins, fără îndoială. 181 și 182. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 183. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 184. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul K. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 186. Devine caduc. Trecem la compromisul L. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 188 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 189. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 190. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Se respinge. 191. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 192 devine caduc. 193 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 194 pentru, împotrivă, abțineri respins. 195 pentru, împotrivă, abțineri respins. 197 pentru, împotrivă, abțineri respins. 196 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 198. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm 199, 200 și 201 împreună. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. 202. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 203 devine caduc. 25, 204, 205, 206 și 207. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm și electronic. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. 36 de voturi pentru. 208. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 209 a fost retras. Trecem la 211. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 210. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 26. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că va trebui să verificăm. Deschidem votul. Votul este închis. Este respins. 28 de voturi împotrivă. 212. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 213 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 214. Dar verificăm 213. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 214. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 215. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic 215. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. 216 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 217. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 218 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 219. Cine este pentru? Împotrivă. Este adoptat. 220 pentru împotrivă, abțineri, respins. 221. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 222. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 223. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224. Pentru, Împotrivă. Abțineri respins. 226. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 225 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. 225. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Două voturi diferență. 227 devine caduc. Trecem la 228, 229. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri să resping. 230. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 231. Pentru devine caduc, iertați-mă, spune președinta. La fel și 232. Trecem la amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 3. Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. trei cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 49 respi, cine este împotrivă, abțineri respins. 50. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 51. Pentru împotrivă, abțineri respins. 52. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 53. Pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 55 pentru împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 54 pentru împotrivă, abțineri respins. 56 pentru împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 7 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 57 e caduc și 58 la fel. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri respins. Nu, se adoptă, îmi pare rău. 62 se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 și 65 împreună. Cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 33, 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11, 77 sunt caduce, 78 pentru, împotrivă, abțineri respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum 80 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 81 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 82 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 12 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 83 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 85. 85 e caduc. 86 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87 caduc. Nu, de fapt nu e caduc. Îl votăm. 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să-l verificăm pe 88, pentru că n-ați ridicat foarte bine mâinile. Și se închide votul. Da, se respinge, într-adevăr. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F trebuie verificat. S-a deschis votul și s-a închis. Respins. Trecem la amendamentul 96. Cine-i pentru? Împotriva abțineri. Verificăm. Amendamentul 96. Deci s-a deschis votul la el. Și s-a închis votul. Se spune că dacă s-a adoptat compromisul E, e caduc. E o, e o greșeală în lista de votare. Haideți să repetăm atunci acest vot electronic la, la amendamentul 96. S-a deschis votul și s-a închis. Ați, ați votat? Bun, atunci se adoptă cu 29 pentru. Și trecem acum la amendamentul 14. A, nu, și acesta, și acesta este caduc. Ce bine. Și trecem la 101 acum. 101. Și um, acum vreau să vă întreb, cine e pentru? Suntem la pagina 18. Deci ați votat pentru 97, 96, totul cade până la 101, este caduc tot. Și deci, uh, acum, votăm propunerea lui Rolea pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și a fost foarte clar pentru la 101. 101 a fost adoptat, deci cu majoritate foarte clară și acum trecem la 102. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și apoi trecem direct la votul pe proiectul de aviz, astfel amendat. E vorba de un uh, vot cu apel nominal și se deschide votul acum. Se închide și se adoptă cu 41 de voturi pentru și mulțumim foarte mult raportorului pentru uh, activitatea depusă la acest raport. We proceed with the... Trecem acum mai departe la votul următor și anume la votul pe activitatea fondurilor structurale și de investiții europene și începem cu compromisul A. pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și uh, compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, nu, amendamentul 3 de fapt e caduc. Amendamentul 11 se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul C. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul E. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 33-ul și s-a deschis votul. Și s-a închis acum. Se respinge la două voturi. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri. Eu zic că e respins, dar haideți să-l verificăm pe 45, s-a deschis votul. Și s-a închis. Și se adoptă cu un vot. Deci, uh, compromisul uh, de acum, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 48 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 49 caduc. Trecem la compromisul K. cine pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri. Eu aș zice că se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul N. Cine-i pentru, împotriva, abțineri să adoptă. Compromisul J. J. Pentru, împotriva, abțineri să adoptă. Amendamentul 66 pentru împotrivă. Nu. 67 îmi pare rău. 67 pentru împotrivă. Abțineri să adoptă. 68 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 la considerente pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și votăm acum uh, proiectul de aviz astfel amendat și votul s-a deschis. Și s-a închis și se adoptă cu 45 de voturi pentru și 3 împotrivă. Și mulțumim foarte mult raportorului. Iar acum trecem la proiectul de aviz. This 11 is postponed, yeah. and then we go to item 12. Yeah. Okay. Uh, when it comes to the uh, rules, uh, financial rules. Um, dacă vorbim despre normele financiare aplicabile bugetului general, știți că am amânat acest vot pentru săptămâna de la Strasbourg din 15 mai și deci s-a închis acum sesiunea de votare și o să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume cadrele preventive de restructurare, a doua șansă și măsuri de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorii. Și dacă se poate, v-aș ruga să discutați afară dacă doriți să ieșiți. Și voi da cuvântul raportorului, domnul Martin. Vă rog frumos să trecem la acest punct foarte important de pe agenda. Vă rog frumos să nu mai faceți călăgie. Vreau să-i dau cuvântul domnului Marta. Mulțumesc, domnule președinte. Așteptam să se facă liniște. Cum a zis, doamnă președinte, dacă nu vă interesează, puteți ieși. După cum ziceam, e vorba de un proiect de aviz, deci juri este comisia competentă de fond. Data de depunere a amendamentelor era 10 mai la ora 12, dar cum jurii are nevoie de mai mult timp, eu vă propun să se extindă data de depunere a amendamentelor pe 17 mai la prânz, pentru ca să dăm puțin timp grupurilor să depună amendamente. În ceea ce privește propunerea Comisiei uh, legislativă, ceea ce ne interesează este calificarea întreprinderilor angajați într-o, uh, angajaților întreprin, angajați într-o întreprindere, lucrătorilor, care um, trebuie să fie tratați uh, ca un deținător de capital. În ceea ce privește această viziune a întreprinderii, uh, este considerată ca o reamenajare a părților implicate, fără o considerare reală a nevoilor lucrătorilor. Așa cum subliniază documentul introductiv, se prevede posibilitatea de a um, implica, totuși de a aplica anumite reguli noi în ceea ce privește consumul dacă identificăm lucrătorii și consumatorii ca fiind uh, creditori, um, atunci uh, noi vrem să înaintăm mai multe amendamente. În primul rând, responsabilitatea socială a întreprinderii trebuie să fie um, să nu fie văzută ca o simplu, un simplu contract între antreprenori sau uh, um, cei care împrumută capital uh, lucră, și lucrători, ci trebuie să fie văzută ca o organizație socială care produce valoare prin activitatea sa uh, ca atare și deci lucrătorii nu trebuie să fie considerați o clasă identică cu ceilalți implicați în procesul antreprenorial. Trebuie de aceea să dăm posibilitatea tuturor să-și cunoască drepturile, să aibă un drept de alertă într-o situație economică pe care o consideră îngrijorătoare și în cazul unei restructurări anticipate să poate să fie plasați pe picior de egalitate cu creditorii și cu ceilalți implicați în proces. Dacă dăm uh, lucrătorilor acest drept de acces la documente, la analize, la consiliere, este restabil, restabilim un drept care de fapt uh, le cuvine, se cuvine. În cazul întreprinderilor care sunt uh, amenințate cu falimentul, e foarte de actualitate, mă gândesc aici la planurile de economisire economi, uh, ale întreprinderii, de exemplu fondurile de pensii, în cazul acesta directiva acoperă categoria de lucrători. Comisia Europeană salută aplicarea pozitivă a dreptului la informare și consultare pentru lucrători, dar acesta nu poate fi eficient decât dacă drepturile se aplică, iar până acum aceste drepturi nu există decât pe hârtie. Articolul 27 a Cartei Drepturilor Fundamentale uh, conferă un drept de consultare în lucrătorului și angajaților unei întreprinderi. Este de aceea esențial ca o restructurare um, anticipată să nu mai se abată de la aceste principii și de asemenea să dea locul necesar dialogului social. Toate aceste decizii vor avea un impact pozitiv asupra dreptului deja existent pentru că nu atinge niciun fel legislația existentă în Uniunea Europeană în acest domeniu și prevede un drept pentru lucrătorii care sunt uh, afectați de restructurare. În final, noi propunem ca amendamentele acestea să mm, poată să aibă un efect de pârghie pe avantajele deja prevăzute, uh, o facilitare și o continuare a activităților uh, um, lucrătorilor în momentul restructurării, dar și creșterea șanselor de succes ale acestei restructurări și, bineînțeles, și uh, o protecție în cazul unei insolvabilități, în cazul unei fali, unui faliment pentru lucrători. Iată, deci, viziunea noastră a um, grupului nostru, dar sunt uh, disponibil pentru comentarii din partea, lucrători, din partea raportorilor din umbră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you. Uh, I'll now give the floor. Mulțumesc foarte mult. O să-i dau cuvântul acum doamnei Lopez Fontanie. Vă rog, aveți cuvântul. Da, președinte. Bună, prime... Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz pe care tocmai l-a prezentat cred că reprezintă un bun temei pentru negocierile care vor fi demarate ulterior. De asemenea, trebuie să vă spun că a adoptat, a abordat foarte bine acele aspecte care vizează ocuparea forței de muncă, care ne privesc în mod direct. Faptul că debitorii nu pot să-și restructureze datoria înainte de a fi declarați insolvenți, așa cum se întâmplă mai multe state membre, înseamnă a-i condamna practic la lichidare. În același fel, în cadre ineficiente pentru a doua șansă, cu, care prevăd o inabilitare pe termen lung îndeosebi pentru acei antreprenori care au acționat cu bună credință, presupune o pierdere a locurilor de muncă pe termen lung, având în vedere că antreprenorii se bucură de șanse mai mari, de probabilități mai mari de reușită dacă beneficiază de o a doua șansă. Iată de ce propunerea mi se pare una echilibrată, stabilește o serie de principii armonizate în diferitele state membre în ceea ce privește restructurarea preventivă și a doua șansă. Îmbunătățește felul în care funcționează piața de capital și prezintă de asemenea o certitudine juridică sporită pentru investitori și pentru antreprenori, deosebire cea care um, operează la nivel transfrontalier, lucru care duce de asemenea la libertatea de um, așezare. În calitate de membru al Comisiei Ample, cred că obiectivul nostru principal ar trebui să fie să veghem uh, la păstrarea locurilor de muncă și la respectarea condițiilor de muncă pentru lucrători. Nu trebuie să uităm că principala formulă favorizează funcționarea și continuarea operațiunii întreprinderilor, ca atare să evităm lichidarea um, acelor întreprinderi funcționale. Există multe puncte ale propunerii cu care sunt de acord, cu anumite nuanțe, de pildă recunoașterea unei categorii specifice pentru lucrători. Rămâne de văzut dacă, în temeiul principiului subsidiarității, se poate, e fezabil sau nu. De asemenea, respect principiile de consultare și informare și faptul că reprezentanții lucrătorilor să aibă capacitatea de a avertiza referitor la starea întreprinderilor sau că planurile de restructurare să facă trimitere la repercursiunile asupra lucrătorilor. Cu toate acestea, recurgerea la un expert financiar pentru a analiza situația financiară a întreprinderii pentru mine prezintă anumite semne de întrebare. În primul rând pentru că poate duce la tergiversarea procedurii și reprezintă o cheltuială suplimentară pentru debitor. Nu sunt de acord de asemenea și cu măsura 2 în care se cere ca restructurarea preventivă să nu presupună o reducere în distribuire înțeleg că o anumită flexibilitate poate asigura supraviețuirea întreprinderii și poate garanta în acest fel locuri de muncă. În regiunea mea m-am întâlnit cu un caz asemănător în 2013. General Motors, întreprinderea principală activă în zonă, a tăpinat dificultăți în a ajunge la un acord uh, cu lucrătorii, cu reprezentanții sindicali. În cele din urmă am reușit să păstrăm toate locurile de muncă și cred că uneori E bine când sindicatele și când lucrătorii, dacă sunt de acord, să putem recurge la această flexibilitate în momentele în care întreprinderea se confruntă cu un moment de criză. Cam atât. Aveam anumite îndoieli în ceea ce privește uh, lucrătorii și felul în care erau amintiți în text, dar uh, raportorul deja mi-a clarificat acele îndoieli. Oricum, uh, vom uh, păstra legătura. Mulțumesc! Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul uh, doamnei Iana Zidnăscă. Aveți cuvântul? Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru documentul prezentat. Dați-mi să încep cu o serie de observații în ceea ce privește restructurarea și procedurile de faliment. În Uniunea Europeană, în fiecare an, sunt lichidate 200 de, mii de întreprinderi, o pierdere de 1,7 milioane de locuri de muncă. Prin urmare, este deosebit de important să oferim o a doua șansă acestor întreprinderi. În acest fel, putem asigura păstrarea 3 milioane de locuri de muncă create de aceste întreprinderi în Uniunea Europeană. Știm că este deosebit de important să gestionăm acele situații de tensiuni financiare cu care se confruntă întreprinderile. Acestea apar în urma evoluțiilor ciclice ale economiei, șocurilor economice sau pur și simplu în urma concurenței acerbe pe piață, în urma lansării unui anumit produs. Știm că în statele membre ale Uniunii Europene avem numeroase acte, numeroase acte legislative care vizează aceste măsuri. De obicei, permit o procedură de restructurare și asigură în același timp protecția creditorilor. Se oferă de asemenea protecție pentru lucrători în temeiul articolului 27 al Cartei Fundamentale a Drepturilor. Angajații au drepturi la consultare și la informare și orientare în asemenea situații. Înțelegem că în situații precare din punct de vedere financiar cu care se confruntă întreprinderile, lucrătorii sunt uh, cei care se află într-o poziție vulnerabilă. În Slovacia avem un anumit un fond special de garantare. După cum a afirmat colega de la PPE, propunerea e bine structurată, conține măsuri care ar fi deosebit de utile în cadrul acelei proceduri de restructurare preventivă. Include de asemenea o serie de măsuri care ar putea permite salvarea locurilor de muncă. Abordează de asemenea problema procedurilor transfrontaliere de insolvență. Este un fenomen care apare tot mai frecvent în economia Uniunii Europene. Credem că este deosebit de important să Putem oferi timp și flexibilitate în asemenea situație, astfel încât întreprinderea să găsească o soluție. În uh, cadrul restructurărilor e nevoie de intervenție rapidă. De multe ori se poate ajunge la reduceri salariale, reduceri uh, ale primelor și așa mai departe. Multe din măsurile, din amendamentele propuse merg pe această cale. Credem că amendamentele au cele mai bune intenții, însă, după părerea noastră, o parte din aceste amendamente ar putea să aibă un impact contraproductiv asupra lucrătorilor, pentru că ar îngreuna procedura de restructurare, chiar ar putea o bloca lucru care ar presupune în cele din urmă ca întreprinderea să fie nevoită să-și închidă ușile și lucrătorii și-ar pierde locurile de muncă în consecință. Trebuie să avem așadar foarte mare grijă când vine vorba de amendamentele pe care le propunem. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul domnului Calvi Șombu, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am uh, să mă exprim în limba lui Cervantes deoarece sunt convins și știu foarte bine că domnul Martin stăpânește um, această limbă perfect și nu va fi nevoie de intermediar pentru a ne înțelege. În această etapă am să mă limitez la observații destul de generale. Excelenta propunerea comisiei și activitatea depusă de domnul Martin, cred că împreună reprezintă un fundament solid pentru a aborda acest subiect e un subiect uh, important și în același timp transversal, vizează numeroase aspecte. Eu, de pildă, sunt raportorul responsabil la ECON, una din cele două comisii competente pe fond împreună cu jurii. Dar spuneam deja, de pildă, la ambasada Spaniei, când uh, e vorba de acest subiect, vin 17 persoane pentru că ține de um, numeroase proceduri, uh, faliment, uh, bănci și așa mai departe. ALDE, când vine vorba de acest raport, va apăra în mod evident posibilitatea de a menține și crea locuri de muncă, lucruri uh, pentru care felicită Comisia că a introdus această propunere. Este este deosebit de important să evităm uh, pierderea întreprinderilor, acelor 200.000 de întreprinderi care dispar în fiecare an, cum, cum spunea colega din Polonia. Deosebit de afectate sunt uh, micro-întreprinderile, liber profesioniștii care sunt considerați micro-întreprinderi. Uh, Acestea sunt întreprinderile care de dispar cu miile. Prin urmare, tot ce înseamnă într-o marjă re- rezonabilă a oferi o a doua șansă e binevenit pentru că în acest fel se va crea, menține sau încuraja crearea locurilor de muncă. Bineînțeles, apare problema subsidiarității în ideea că sistemele uh, care gestionează falimentul sunt atât de diferite, realitatea din fiecare sector industrial e diferită. De pildă, în țara mea, când vine vorba de uh, sectorul construcțiilor, acesta a atins proporții absolut uh, uluitoare și ce înseamnă când s-a prăbușit acest sector, mii de mici întreprinderi au dispărut, bineînțeles, nu uh, cele de amploare. Eu sunt optimist, grație activității efortului domnului Martan, dar există și alte aspecte care vizează drepturile lucrătorilor. Bineînțeles că nu vom accepta diluarea drepturilor actuale. Cred că e foarte clar. Legislația europeană prevede un grad sporit de protecție. Dacă se încearcă să se profite de pe urma acestui domeniu destul de delicat, a doua șansă, cred că putem uh, veni cu îmbunătățiri. Ideea e să nu impunem norme rigide, să nu intervenim în structura normelor naționale, Trebuie să ținem cont de faptul că obiectivul nostru principal e ca întreprinderile să nu dispară, iar lucrătorii să nu-și piardă locul de muncă. Iar eh, având în vedere acest context, putem eh, include aici și alte aspecte pe care poate le vom aborda și în alte acte legislative. Trebuie să avem grijă să nu includem norme foarte rigide care ar complica și mai mult o situație deja complicată. De pildă, exemplul avertizorilor. Da, uh, un avertizor denunță în mod legitim lucruri uh, ilegale, dar dacă e o persoană care pur și simplu nu e de acord cu felul în care este gestionată întreprinderea în care lucrează, e altceva. Trebuie să avem uh, grijă pentru ca prea binele să nu devină dușmanul binelui. Bineînțeles, nu vom accepta însă nicio diluare a drepturilor lucrătorilor. Și un alt aspect. Când vorbim aici de principiul subsidiarității, cred că mai degrabă ar trebui să vorbim de descentralizare. Odată pusă în mișcare această inițiativă fundamentală, aceea de a oferi o a doua șansă întreprinderilor, cred că aceasta trebuie adaptată la contextul său firesc și la structura financiară aferentă. Și nu e vorba aici ca subsidiaritatea să abandoneze puterea. În mod logic, principiul pe care noi îl vom adopta trebuie să se poată fi pus în aplicare în contextul firesc al angajaților și al întreprinderilor. Mulțumesc! Mulțumesc, Paloma López Bermejo. Aveți cuvântul. În primul rând, aș dori să-l felicit pe raportor, pe domnul Martin, în primul rând pentru apărarea drepturilor lucrătorilor. Ar fi inacceptabil ca această normă să permită întreprinderilor să-și restructureze pasivele, în același timp renunțând la achitarea salariilor și pensiilor uh, pentru lucrători. În acest fel am uh, lăsat drumul liber acelor, întreprinde, acelor antreprenori și le-am permite să speculeze cu drepturile salariale. Este important să se apere dreptul lucrătorilor la informare și consultare, un drept de altfel recunoscut în Carta Drepturilor Fundamentale a, Uniunea, a Uniunii Europene și care totuși nu prea e respectat în procedurile de insolvență și restructurare. Cred că acest text poate fi întărit și mai mult, punând accentul pe drepturile lucrătorilor. deosebi, cred că este necesar să clarificăm situația între concedierea colectivă și restructurarea, pentru că în acest fel să evităm uh, recurgerea la uh, numeroase proceduri de restructurare pentru a reduce drepturile angajaților sau pentru ca dreptul la grevă să fie afectat. În același timp, trebuie să elaborăm în mod uh, juridic practicile bune identificate pentru a evita situațiile în care întreprinderile creează structuri complexe pentru a ascunde practici fraudulente sau pentru a mima pierderi pentru ca în acest fel să reducă Um, condițiile de lucru ale angajaților. În cele din urmă, cred că ar fi bine să luăm în calcul experiența acelor întreprinderi care s-au confruntat cu insolvență și care au fost în cele din urmă recuperate de proprii angajați, precum cooperativele sau societățile anonime. Poate fi o cale importantă prin care să se asigure continuarea producției și păstrarea locurilor de muncă cu drepturi de pline în acele întreprinderi care se confruntă cu o situație de criză, pe care cred că trebuie să le luăm în calcul când vorbim de această propunere. Mulțumesc! Nu e nimeni de la Verzi, nimeni de la FDD. Îi dau cuvântul domnului Dominic Marta. Mulțumesc, doamnă președinte. cadrul de restructurare preventivă, o a doua șansă și măsurile care trebuie luate pentru a spori eficiența măsurilor de restructurare, de um, insolvență și de remitere a datoriei reprezintă o inițiativă complexă, ambițioasă. După părerea noastră, propunerea domnului Martin include uh, puncte favorabile pe care le salutăm. Suntem uh, de pildă, de acord cu luarea în calcul a planurilor alternative propuse de lucrători pentru a salva întreprinderea, dreptului de lansare de um, avertizări de către lucrători, îi cerem raportorului să clarifice amendamentul 10. Uh, Când vine vorba de directivă, suntem, um, regretăm faptul că creditele neperformante nu au fost uh, discutate în amănunt, de asemenea, și faptul că datorile de stat nu sunt menționate decât într-un aliniat la pagina 13. Am, dori să, am fi dorit să discutăm despre aspectele financiare și uh, impactul lor înainte de a stabili dacă această propunere de directivă trebuie, trebuie sprijinită sau nu. Cred că ne, ne interesează de asemenea acea procedură de faliment în cascadă. Mulțumesc. Thank you. Uh, perhaps the commission, uh... Mulțumesc. Poate dorește să intervină comisia? Aveți cuvântul dacă doriți să o faceți. Mulțumesc foarte mult. Vreau să îi mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz și raportorilor din umbră pentru comentariile pe care le-au făcut astăzi. Am uh, câteva clarificări mici pentru a vă arăta ce intenție a avut Comisia cu această propunere. Legat de lucrători, nu am dorit să afectăm deloc achiul existent. Nu am vrut în niciun caz să reducem uh, drepturile garantate lucrătorilor conform uh, mai multor directive ale Uniunii Europene. Noi am dorit să permitem companiilor să se restructureze și să consolideze în cadrul procedurilor de restructurare drepturile lucrătorilor. Am analizat um, tipul de companii pe care dorim să le vedem incluse în proceduri de restructurare. Marea majoritate a companiilor sunt IMM-uri. Peste 99% din uh, companiile europene sunt IMM-uri, sunt companii de dimensiuni relativ mici și la ora actuală ele nu uh, beneficiază ca urmare a procedurilor de restructurare, deoarece acestea sunt scumpe. Și pentru că există alte, alți factori de descurajare pentru uh, cei care dețin companii mici. Prin propunerea noastră am dorit să facem această pro procedură mai atrăgătoare pentru IMM-uri. Acest lucru a fost avut în vedere prin propuneri de reducere a costurilor. De exemplu, am elimenta, am eliminat necesitatea angajării unui specialist în insolvență în anumite cazuri. Acest lucru este legat de amendamentele privind recurgerea la experți. Experții uh, reprezintă costuri, iar uh, pentru companiile care se confruntă cu riscul de insolvență, ar fi prea costisitoare angajarea unui uh, expert în insolvență. Noi am propus așadar să scădem povara ce apasă pe umerii debitorului, nu să o creștem. Recunoaștem importanța mecanismului de avertizare timburie, în special în cazul IMM-urilor. Avem articolul 3, care prevede câteva principii de minimis. La considerentul 16 am dezvoltat puțin ideea avertizării timpurii și am permis flexibilitate la nivelul statului membru care poate implementa mai multe instrumente, printre care posibilitatea ca avertizorii uh, să aibă o poziție uh, sigură în cadrul sindicatelor sau în cadrul altor structuri de protecție. De asemenea, am vrut să ținem cont și de tradițiile juridice existente în uh, sistemele juridice ale statelor membre. Vreau să subliniez că statele membre pot uh, permite avertizorilor să aibă atribuții ca reprezentanți ai lucrătorilor, însă statele membre nu au obligația să facă acest lucru. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că în propunerea noastră am încercat să avem în vedere abordările diferite care există în statele membre. În anumite state membre, procedurile sunt uh, menite să fie foarte scurtă, 3-4 luni, fără posibilitatea de extindere. În alte state membre, însă, este posibil ca aceste proceduri să se extindă până la 12 luni, în anumite cazuri chiar până la 16, 18 luni sau chiar 2 ani. Am încercat să creștem nivelul de certitudine juridică pentru toate părțile, am vrut să accelerăm procedurile și uh, am introdus un termen limită maxim de 12 luni. Însă, vă amintesc că statele membre au posibilitatea de a uh, scurta și mai mult procedurile, reducându-le la 3-4 luni dacă doresc. este posibil ca, conform anumitor drepturi naționale, să nu fie posibil anumiți pași, având în vedere cât de scurte sunt aceste termene limită. De aceea, nu am făcut lucrurile obligatorii pentru statele membre. O chestiune vizată direct este folosirea experților. Angajarea acestora poate presupune timp și uh, procedurile foarte scurte poate că nu permit angajarea acestora. Uh, Ah, cam acestea ar fi la momentul de față observațiile mele generale. Dacă aveți întrebări, cu siguranță vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, comisiei. Eduard Martin, doriți să spuneți câteva uh, cuvinte în încheiere? Eh, mulțumesc, eh, doamnă președinte. Nu voi răspunde tuturor comentariilor, dar mă liniștește faptul că suntem cu toții eh, de acord că dorim să evităm falimentul. Cred că acest lucru a fost pus de toți cei care au intervenit. Desigur, există căi uh, diferite, uh, desigur nu dorește nimeni să impună nimic uh, și are dreptate reprezentanța Comisiei. Trebuie să permitem flexibilitate statelor pentru a-și continua tradițiile în acest sens. Trebuie să avem grijă să, să avem grijă că textul să nu elimine drepturile existente, de exemplu dreptul la recurgerea la unor experți. În ceea ce privește Franța, um, dreptul la recurgere la anumiți experți este limitat la anumite tipuri de întreprinderi. Întreprinderile care au mai puțin de 50 de angajați nu pot recurge la ajutorul unui expert. Dacă analizăm țările care au cea mai bună purtare în acest sens, ne uităm către Germania. În această țară există o politică reală de dialog social consolidat. Genele culturale ale patronatelor și a organizațiilor sindicale există aceste principii. Chiar și în perioadele de criză, atât în Germania cât și în alte țări, trebuie să spunem că multe întreprinderi cu validarea sindicatelor au acceptat să facă eforturi, chiar sacrificii, inclusiv să reducă temporar salariile. Iar drepturile și legile s-au adaptat la acest efort făcut și acceptat de către lucrători. De exemplu, dreptul la șomajul uh, parțial în Germania pentru 24 uh, de luni este, desigur, o chestiune elementară. Um, totul pornește de aici, însă prin aceste principii se, poată, se pot evita situații de dificultate mai grave pentru întreprinderi. Pot să vă asigur că salariații nu sunt ultimii care fac eforturi atunci când văd că întreprinderea nu merge bine. Trebuie să facem totul pentru a anticipa um, situațiile de criză extreme. Uh, Însă nimeni nu se află într-o poziție mai bună decât angajații. Ei își cunosc, își cunosc foarte bine întreprinderea și pot trage un semnal de alarmă când observă că lucrurile nu merg bine. Acum uh, urmăresc mai multe uh, zeci de întreprinderi uh, din Franța și salariații nu sunt deloc o prioritate. De fiecare dată când o uh, persoană se pensionează, oamenii calificați nu sunt uh, înlocuiți cu persoane um, calificate și pe poziții fixe, ci de angajați temporari. Și întreprinderi destul de mari au uh, dat faliment pentru că nu au anticipat uh, nevoia de a reînlocui uh, oamenii calificați pe care îi pierd prin pensionare. Negocierea colectivă este un factor care generează bogăție, generează profit. Cei care acționează în fiecare zi în cadrul întreprinderilor sunt cei care cunosc bine atât întreprinderea, cât și sectorul, cât și, cât și piața. Ar trebui ca lucrătorii să poată negocia de la egal legal cu angajatorii lor. Pentru că ei pot veni cu propuneri foarte bune, mult mai mult decât se crede, și uh, pot negocia pentru binele întreprinderii. Trebuie să facem tot ce putem pentru a anticipa și a preveni falimentele. Acesta este și subiectul uh, avizului meu. Cum să acordăm uh, întreprinderilor o a doua șansă? Cu toții cunoaștem uh, cazuri de faliment care au fost indus de compania mare. mare. Iată, în Belgia avem cazul Caterpillar. Experții au dovedit-o, au dovedit că falimentul Caterpillar Charleroi a fost organizat uh, de uh, compania mamă pentru a justifica închiderii acestei uzine. Trebuie să permitem ca reprezentanții lucrătorilor să fie ajutați de experți, pentru că altfel negocierea nu se face în condiții echitabile, nu se pleacă de la același nivel de cunoștințe. Deci nu, se, nu există negociere pe picior de egalitate. Trebuie să putem căuta informațiile Din păcate, locurile unde se iau deciziile în cadrul multinaționalilor cel puțin sunt foarte îndepărtate de locurile unde se lucrează. Trebuie ca reprezentanții lucrătorilor să aibă dreptul la um, să solicite ajutorul unui um, expert. Mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Am notat uh, observațiile tuturor. Mulțumesc foarte mult. 10 mai este termenul limită de depunere a amendamentelor. Nu, iertați-mă, se corectează președinta. 17 mai este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. În mod normal ar fi trebuit să fie 10 mai, însă jurii dorește o prelungire. Avem oarecare marjă de manevră și de aceea vă propun să amânăm până pe 17 mai la ora 12 termenul limită de depunere a amendamentelor, dacă sunteți de acord. Nimeni nu obiectează, deci 17 mai 2017, noul termen de depunere a amendamentelor, vom adopta la EMPL pe 12 iulie și votul la Comisia Competentă pe Fond, jurii, va avea loc în noiembrie 20 sau 21 în această toamnă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Am uh, încheiat ședința din această dimineață. Dacă nu uh, doriți să ne informați cu privire la nimic altceva, ne revedem pe 29 și 30 mai la Bruxelles. Ne revedem peste câteva săptămâni și vă mulțumesc!